Următorul punct de pe ordinea de zi, o întrebare cu solicitare de răspuns oral, o revizuire a factorului de sprijin pentru IMM-uri. Avem uh, cinci autori ai raportului și o să-i dau cuvântul mai întâi primului autor, domnul Tajani, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Această întrebare orală își propune să aducă o contribuție la uh, verificarea factorului de sprijinire a IMM-urilor și a accesului la credite pentru uh, această pătură de mijloc. Pentru că uh, aici se creează 70% din uh, PIB și 80 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană uh, lucrează în cadrul IMM-urilor. Trebuie să existe ca atare un sprijin pentru IMM-uri pentru a putea să se mențină în competiția globală, pentru a ține pasul cu uh, timpul. Uh, și aici nu este nevoie doar de o politică monetară din partea băncii europene eh, de investiții, dar este nevoie și de un sprijin pentru economia reală. Trebuie să încercăm să combatem eh, deflația și eh, dacă ținem seama și de poziția Fondului Monetar Internațional, trebuie să existe un echilibru între facilitățile create și sistemul legal de acordare a creditelor este important uh, să uh, ținem seama că au crescut uh, numărul creditelor cu 2% pentru IMM-uri, în timp ce au scăzut cu 7% pentru marile corporații. Ne dorim să aflăm dacă uh, acest sprijin pentru IMM-uri poate să fie uh, continuat, consolidat și să ridicăm și pragul care este prevăzut acum. Uh, pentru că trebuie ca un număr cât mai mare de IMM-uri să beneficieze de acest tip de credite și sper ca și uh, Comisia să ne sprijine pentru ca acest uh, factor să ajungă la standarde internaționale. Mulțumesc foarte mult, îi dau cuvântul. Doamnei Ferreira, nu sunt sigură că se află în încăpere. Dacă nu, îi dau cuvântul doamnei Lopez pentru două minute. Bună noches și gracias, presidente. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Bună seara tuturor. Există țări, precum țara mea, unde interesele financiare au lovit uh, populația locală, au dus la reforme brutale care au distrus sesutul social și economic care exista înaintea crizei. Acest proces explică situația actuală în care se află IMM-urile. IMM-urile și microcompaniile, dispariția uh, forțată a băncilor mici uh, și toate celelalte elemente care au făcut ca creditul să treacă de la economia reală spre speculă, într-un model de bancă transnațională care va duce la Uniunea Bancară. IMM-urile se află totuși uh, uh, ancorate în uh, regiunea lor, deci depind de economia locală. Și, așa cum spune Comisia că IMM-urile ar trebui să iasă la bursă, asta cred că nu va duce decât la creșterea riscurilor și asta va aduce beneficii doar celor din finanțe volatilitatea economică și deteriorarea condițiilor sociale pentru majoritatea lucrătorilor care au fost victimele șomajului și a scăderii salariilor, toate acestea au oferit noi elemente de nesiguranță pentru IMM-uri. Condițiile precare de lucru reprezintă doar un instrument în plus de a lupta împotriva uh, concurenței globale. Lucrătorii însă sunt și consumatorii respectivelor IMM-uri și de aceea este important să asigurăm un nivel de viață bun pentru aceștia. E vorba aici de o dezbatere tehnică în legătură cu creditele, când uh, uh, la nivel european s-a spus că din tot acest text nu se vor obține rezultate concrete. Trebuie să avem o adevărată dezbatere despre finanțarea IMM-urilor în cadrul global, pentru că instabilitatea și uh, lipsa de progres economic pe care le-ați provocat cu măsurile de austeritate trebuie rezolvate. Doar în felul acesta putem face progrese către politici cu adevărat transformatoare, făcând alianțe împotriva dușmanului comun, care este uh, capitalismul cu C mare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Toirer pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimate domnule comisar, în momentul în care au fost adoptate documente specifice, Parlamentul European și Consiliul um, au cerut să existe uh, praguri mai mici de creditare pentru IMM-uri, dar acum și regulamentul de la Basel uh, constată că uh, nu uh, au fost respectate de către toate băncile regulamentul de la Basel. Ni s-a atras atenția asupra acestui lucru și aceste depozite de capital mai mici pentru IMM-uri uh, sunt necesare pentru ca uh, aceste întreprinderi să poată să funcționeze pe viitor. Nu este vorba de dificultăți de finanțare pentru IMM-uri nu doar în zonele periferice, dar chiar și în uh, țările dezvoltate există IMM-uri care au dificultăți să obțină creditări. Și având în vedere faptul că cea mai mare parte a finanțărilor IMM-urilor um, să ne gândim că 99% din uh, întreprinderile din Europa sunt IMM-uri, este nevoie ca și uh, ele să poată să funcționeze prin uh, împrumuturi directe. Trebuie să dăm un semnal clar din partea um, ALDE că uh, trebuie să invităm Comisia să găsească și pe viitor căi și mijloace pentru ca acordarea de credite pentru IMM-uri să poată fi garantată. Și Universitatea Goethe din Frankfurt a elaborat un studiu în care a demonstrat că băncile mici și mijlocii au fost până acum dezavantajate și ele trebuie să fie stimulate să poată să funcționeze pe piață. Mulțumesc, doamna Swinburne. Mulțumesc, doamnă președinte. IMM-urile din Europa au dat dovadă de rezistență în uh, această criză financiară, dar acum nu au nevoie de capital pentru a se extinde. Uh, regulamentul care a fost negociat după criza financiară a pus accentul pe um, cerințe de capital mai mari pentru companii, dar uh, în acest uh, Parlament am încercat să minimalizăm impactul pe care l-ar avea aceste măsuri asupra IMM-urilor. O parte din aceste măsuri au fost factorul de susținere a IMM-urilor. Totuși, raportul uh, Băncii uh, de Investiții Europene a arătat că măsurile noastre nu au avut un mare impact uh, a, căzut, a scăzut foarte mult volumul de credite acordate IMM-urilor la 43 de miliarde în 2014-2015, pe când împrumuturile acordate companiilor mari deja au revenit la cifrele de dinainte. Uh, acesta este efectul uh, factorului de sprijinire a IMM-urilor, dar cred că există și alți factori care afectează împrumuturile, cum ar fi cererea mai scăzută și scăderea încrederii între IMM-uri, care ar trebui să fie luată în calcul. Uh, dar uh, probele și datele analizate de Banca uh, Angliei au arătat că aproape 77% din IMM-urile care au solicitat un credit bancar anul trecut l-au și primit. Deci mă îngrijorează că uh, Banca Europeană se uită la niște elemente greșite și de aceea concluziile sale ar trebui să fie privite cu scepticism trebuie să ne uităm și să încercăm să stimulăm mai mult IMM-urile și să ținem cont de toate aceste măsuri atunci când revizuim factorul de sprijinire a IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului comisar Han să răspundă la întrebare. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Comisia este conștientă de rolul pe care îl joacă IMM-urile care își aduc contribuția la crearea de locuri de muncă și ocupare în UE. Comisia dorește să identifice politicile cele mai potrivite pentru a ține cont de nevoile lor de finanțare. IMM-urile se confruntă cu obstacole de finanțare, așa cum s-a menționat aici, pentru că depind de finanțarea bancară, în timp ce companiile mari au mai multe surse de finanțare grație accesului la piața capitalului dependența de creditele bancare și lipsa de multe surse de venituri fac ca IMM-urile să fie mai vulnerabile în fața ciclului economic. Ele s-au confruntat cu dificultăți economice, uh, în special după criza financiară. Problema este gravă în special în anumite state membre și aceasta a dus la a, uh, tragerea unui semnal de alarmă aici la Parlament. Comisia a susținut includerea în regulamentul de cerințe de capital a unui factor de susținere pentru IMM-uri, ceea ce înseamnă să se acorde credite ținând cont de risc și reducând acesta în funcție de uh, cerințele de capital care au fost uh, introduse prin uh, regulamentul de cerințe de capital pentru IMM-uri. Raportul uh, în ceea ce privește IMM-urile a venit uh, la 1 ianuarie 2013 și grație eforturilor făcute de comisie și a comisiei de la Basel, supervizarea bancară se gândește acum la scăderea cerințelor de capital pentru IMM-uri. Comisia evaluează la ora actuală efectele acestui factor de susținere a IMM-urilor în ceea ce privește regulamentul cerințelor de capital, care va fi publicat către sfârșitul anului. Analizăm în special impactul din punct de vedere a volumului de finanțare a IMM-urilor de la introducerea acestui factor față de alți factori, de exemplu uh, mediul macroeconomic și așa mai departe. Mai mult decât atât vom verifica dacă datele existente ne-ar arăta că factorul de susținere este uh, credibil, ținând cont de definiția IMM-ului și de mărimea creditului. creditului. Depindem de mai multe surse de informații pentru această analiză, cum ar fi, de exemplu, consultarea publică recentă care a fost făcută în ceea ce privește finanțarea bancară a economiei și uh, cerințele de uh, date care a fost lansată în septembrie anul trecut. Raportul recent în ceea ce privește IMM-urile și factorul de susținere pentru IMM-uri a obținut uh, pentru Comisie informații esențiale pentru viitoarele recomandări de politici pe care le vom propune. Ar trebui să subliniez aici că împrumutul bancar pe viitor n-ar trebui să fie singurul răspuns pe care să-l oferim pentru lipsa de finanțare pentru IMM-uri în Europa. E nevoie de o diversificare a surselor de finanțare și rolul dominant al băncilor să se reducă. Acesta este tocmai unul dintre obiectivele Uniunii Piețelor de Capital, care va duce la întărirea rolului piețelor de capital pentru economia europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Următorul vorbitor, domnul Zalba, vă rog, Videgain. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. În primul rând vreau să mulțumesc uh, și să salut comentariile făcute de domnul comisar cu care sunt în bună parte de acord. IMM-urile sunt motorul creșterii economice și a creării de locuri de muncă în UE și trebuie să fie centrul activității politice pentru instituția noastră. De aceea aș vrea să-l felicit pe vicepreședintele Tajani pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut nu doar acum, ci și în etapa sa de vicepreședinte la Comisia Europeană pentru a susține IMM-urile pentru că multe dintre inițiativele pe care le-a lansat prietenul meu Antonie, Antonio, au făcut ca IMM-urile să se afle astăzi într-o situație mai bună decât în trecut. Așa cum spunea foarte bine domnul Tajani, Banca Centrală Europeană nu reprezintă soluția, ci doar o parte a soluției. Iată de ce Uh, considerăm că această inițiativă a factorului de susținere pentru IMM-uri este esențială, însă trebuie să facem progrese și către piața unică a capitalului. Și v-aș cere, doamnelor și domnilor, să susțineți primele pachete legislative în acest domeniu. Pachetul de titluri pentru care sunt uh, raportor. Vă cer de asemenea să accelerăm negocierea legislativă pentru a ajunge la o diversificare a surselor de finanțare pentru IMM-uri pentru că, dragi colegi, dacă susținem IMM-urile, înseamnă să susținem ocuparea, înseamnă să susținem creșterea economică. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Gualtieri. Mulțumesc, domnul Gualtieri. Grazie, mulțumesc, doamnă președintă. Și uh, domnului comisar Handor se mulțumesc pentru uh, răspunsul domniei sale și mulțumesc și pentru uh, răspunsul uh, uh, la întrebările din partea Comisiei Econ pe care le-am adresat Comisiei. În Comisia Econ, dar și în Parlamentul European, există o largă majoritate care insistă asupra menținerii acestui factor. Acesta este un fapt politic și Comisia și celelalte organisme ale Uniunii trebuie să țină seamă de acest lucru. Este o linie politică foarte clară pe care o susținem și care demonstrează că analizăm cu atenție ceea ce se dorește din acest punct de vedere nu trebuie să renunțăm la politica de sprijinire a IMM-urilor. Acum, iată, există această inițiativă. Trebuie menținut acest factor de sprijin, chiar trebuie consolidat. Există multe argumente în acest sens, unele au fost invocate și uh, putem să uh, producem daune dacă nu se păstrează acest prag. Ne bucurăm că uh, există înțelegere și sprijin la nivelul Comisiei pentru această inițiativă. Domnul Vigas, un minut și jumătate. As PMEs, que são coluna vertebral da Mulțumesc, doamnă președinte. IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene, dar în momentul de față se confruntă cu dificultăți serioase din cauza crizei, în special atunci când vine vorba de accesarea creditelor banii pe, de care au nevoie pentru a plăti salarii. În ciuda măsurilor adoptate, chipurile pentru a ajuta IMM-urile, uh, COSME și mm, această inițiativă și multe alte instrumente, miliarde de euro au fost injectați în uh, economie, dar acestea nu ajung la oamenii care au nevoie de ele și asta este o declarație chiar a OCDE. Care este rădăcina problemei? Din punctul nostru de vedere, avem un cerc vicios de austeritate perpetuă care subminează încrederea celor care vor să investească și avem un sistem bancar care încurajează speculațiile și continuăm să credem că doar o, uh, o politică mm, adecvată de investiții publice ar avea un efect uh, real asupra restructurării uh, financiare a sistemului. Doar așa se va putea relansa economia pentru ca aceasta să fie în slujba oamenilor și a creșterii. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Parker. Mulțumesc, doamnă președintă. Aceste întrebări orale arată că principalele obstacole în calea creșterii IMM-urilor este accesul la finanțe. Poate că este adevărat într-o oarecare măsură, însă această întrebare orală nu se referă la principala problemă din legislația europeană pentru IMM-uri, care este excesivă. Există foarte multe reguli pe care trebuie să le îndeplinească. De exemplu, se estimează că dacă pui la oaltă toate regulile și reglementările UE, ajungi la 52 52 de metri înălțime de documente. Toate aceste reguli trebuie respectate și nu-i de mirare că companiile britanice se simt uh, inundate de această reglementare europeană și companiile, fie că sunt mici sau mari, trebuie să o îndeplinească și nu-i de mirare că vor să părăsească UE. Doar votând uh, pentru a părăsi UE pe 23 iunie, economia noastră va putea să se elibereze de toată această povară administrativă europeană. Mulțumesc. Domnul Piper, vă rog, un minut și jumătate. Micro. Vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că pentru economia din Marea Britanie uh, ar fi mai bine dacă ar rămâne în uh, Uniunea Europeană. Asta, uh, din păcate, n-au înțeles toți politicienii de acolo dacă în perioada crizei nu ar fi existat decât mari concerne și uh, bănci mari în Uniunea Europeană, situația de pe continent ar fi mult mai proastă. Pentru că uh, tocmai uh, IMM-urile au fost cele care au luat criza în piept și până la urmă au reușit să o învingă. De fapt, noi trebuie să ne identificăm cu lucrătorii, cu regiunile din Uniunea Europeană, să nu le îngreunăm viața. Deci trebuie să existe un factor de corecție în ce privește capitalul propriu. Pentru că, de fapt, trebuie să avem instrumente de măsurare a riscului pentru piețele financiare. Acest factor de sprijin pentru IMM-uri trebuie să uh, fie păstrat și cred că limita superioară chiar trebuie să fie majorată <clears throat> pentru că uh, trebuie să existe și alte facilități pentru uh, garantarea capitalului propriu și invit Comisia să țină seama de acest lucru pentru că investițiile în IMM-uri înseamnă investiții în viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc! Un cartonaș albastru din partea domnului Rubic. Îl acceptați? Da, uh, accept din partea colegului Rubic. Nu a acceptat din partea multor altor deputați întrebarea. Îi mulțumesc colegului Piper. Știm cu toții că baza pentru o bună finanțare uh, o constituie uh, profitul unei întreprinderi și uh, asta are o legătură și cu impozitarea. Considerați că uh, acest aspect trebuie să joace uh, un rol important în ce privește testarea în statele membre a activității MM-urilor? Um, Sigur, problemele de impozitare trebuie să uh, țină seama de faptul că impozitul trebuie să fie plătit în țara în care s-a înregistrat profitul. Tocmai de aceea ne propunem, de fapt, în Parlamentul European înființarea unei comisii de anchetă privind uh, atitudinea abuzivă a unor întreprinderi și cred că și Comisia trebuie să găsească o bază comună de impozitare și să facă și studii de risc uh, pentru IMM-uri. Pentru că uh, și noi uh, susținem acest lucru în cadrul PPE-ului. Mulțumesc, domnul Negrescu. <clears throat> imm urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene

generează 55% din PIB-ul european. Pentru finanțarea activităților lor, IMM-urile depind în bună măsură de bănci. Regulamentul referitor la cerințele de capital pentru bănci prevede și excepții pentru IMM-uri. Ar trebui să revizuim acest regulament. Oricum ar fi, aceasta va avea un impact necunoscut asupra IMM-urilor și asupra capacităților de finanțare. În Grecia, 18% din uh, companii uh, depun cereri de împrumut uh, în fața băncilor. Troica, pe de altă parte, impune în Grecia scoaterea la licitație a acelor credite neperformante care nu au fost plătite și uh, cei care cumpără aceste datorii dau afară pe foștii proprietari din uh, casele lor și din uh, fabricile sau instalațiile pe care le aveau. Domnule Juan, veți continua cu această politică agresivă față de IMM-uri? Va trebui să ne dați și un răspuns la această întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar Han, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ați rămas în sală. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la dezbatere. Regret că discutăm atât de târziu în noapte despre eh, probleme atât de importante pentru IMM-urile din Europa, pentru că, într-adevăr, ele sunt coloana vertebrală a economiei europene. Și dați-mi voie să vă amintesc că în Europa avem 23 de milioane de IMM-uri și eh, cam tot la atâta se cifrează numărul șomerilor. Dacă fiecare întreprindere ar putea să accepte câte un șomer, atunci problema șomajului ar fi rezolvată. Dacă ne-am referit la marile corporații, atunci corporația ar trebui să creeze 50.000 de locuri de muncă pentru a înghiți cifra șomerilor. Deci ă, vedem cât de importante sunt IMM-urile și pot să vă asigur că la nivelul Comisiei ne vom ocupa și pe viitor intens cu dezvoltarea și consolidarea IMM-urilor. De asemenea, vreau să vă asigur că abordarea noastră este aceea de a crea ă, premize ă, pentru ca economia europeană să poată să se dezvolte iar acest lucru nu va fi posibil decât dacă va fi creat un cadru adecvat. Dar inițiativa antreprenorială trebuie să fie stimulată pentru că doar așa se pot crea locuri de muncă și pot fi garantate locurile de muncă. Doamna președintă, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Mulțumesc, domnule comisar. Da, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Maraes, și cred că ne-ați dat o temă de gândire. Domnule Maraes, în primul rând, nu ă, v-ați deschis microfonul, dar ă, cred că ă, trebuie să respectăm poziția comisarului. Dacă nu dorește să vă răspundă la întrebare, nu trebuie să uh, o facă. Bun, deci închidem aici dezbaterea și uh, vreau să vă